Se opune cineva? Nimeni? Domnule Acker, sunteți împotrivă? Puteți să vă ridicați, vă rog? Vă rog să vă ridicați. Dacă vă opuneți, vă rog să vă ridicați. Vă levez. Stand up, please. Est-ce que quelqu'un d'autre s'oppose à cette... Se mai opune cineva? E nevoie de doi membri pentru ca amendamentul să fie respins. Donc cet amendement est bon et recevable. Deci amendamentul se admite. Il faut se réveiller. Hein. Treziți-vă. Donc, alors, je repose la question. Deci vă întreb din nou. În primul rând vreau să vă întreb dacă v-ați trezit. V-ați trezit? Dacă v-ați trezit, îmi spuneți da. Dacă sunteți pe fază. Acum suntem la voturi. O să vă întreb din nou. Sunt deputați care se opun acestui amendament și dacă da, vă rog să vă ridicați în picioare. Alors, décidément, ça pousse. Iată că crește numărul, sunt trei acum. Ajungeau și doi. Îmi pare rău, domnule Mato, dar uh, se respinge. Donc, uh, je vais passer tout de suite. Trecem imediat la amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Este caduc. Trecem la amendamentul 6 al doamnei Engström. Amendamentul 6, vă rog. S-a deschis votul. Qu'est-ce qu'il y a, Richard quest Ce s-a întâmplat, Richard Oh, pardon. Il a split vote de trois parties. Excusez-moi. Première partie. Mă scuzați, partea întâi. Toată lumea a înțeles. On commence, si vous voulez. Allez. Haideți să începem de la început. Partea întâi s-a deschis votul, mă scuzați. Le vot est fermé. S-a închis votul. Ou clos. L'amendement est... Se adoptă. Partea a doua. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. S-a închis votul. L'amendement est rejeté. Se respinge. L'amendement est rejeté. Se respinge. Partea a treia. S-a deschis votul. V-am mai întrebat dacă v-ați trezit. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral propus de socialiști. Cine uh, dorește să-l prezinte? Dorește cineva să citească amendamentul? Nu-l citește nimeni? L-ați primit? Toată lumea l-a primit? E simplu. Cine este împotriva acestui amendament? Sunteți cel puțin trei, deci nu se admite. Considerentul 2. S-a deschis votul. Considerant 2, le vot est ouvert. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Cet, cet, ce considérant est adopté. Se adoptă. Vot final. Și acum votul final rezoluția lui Peter Van Dalen. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Nous allons tout de suite passer... Trecem imediat la acordul de pescuit cu Guinea-Bissau al uh, colegului Joao Ferreira. Venezuela. Ah ouais, mais la, la Guinée, le Venezuela. Venezuela, bine. Ce-mi e Guinea, ce-mi e Venezuela. Sunt aproape, numai Atlanticul e între ele. c'est assez, c'est assez près, mais le problème c'est quand j'ai vu, c'est quand j'ai vu. Când am văzut Ferreira, imediat m-am gândit la Guinea. Bun, Venezuela, mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 la 1. Felicitări raportorului. Era vorba de Venezuela și nu de Guinea-Bissau. Trecem acum. Ce s-a întâmplat, Clara? E în regulă? Es que había una confusión, ya hemos aclarado, no, no. Da, a fost o mică încurcătură, dar uh, acum e în regulă, am reușit să facem ce trebuie. Uite, Bun, văd că ai autoritate. Haideți să trecem acum la raportul coleg colegei noastre Norica Nicolai, strategia pentru Marea Adriatică. Trecem la compromisul 1, s-a deschis votul. Compromisul 3, spune președintele. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Il est adopté.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 Amendamentul 31. Blanco Lopez. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Stați un pic. A fost retras? A fost retras. Moi, on passe tout de suite à l'amendement. Trecem direct la 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. Să a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Amendament 37. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. 40. Amendamentul 40. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul, se adoptă. 41. Vert. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul, se adoptă în unanimitate. Euh, amendement 42. Amendamentul 42. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 44. Votul deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 47. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 48.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 Suntem șase în grupul SND. Nu uitați pe doamna Brianu, care e la prezidiu. Asta spuneam, doamna Toma. Invit, vă invit pe toți, vă invit pe toți să vă treziți și după aia să veniți la comisie. Mi se întâmplă și mie, că și eu m-am înșelat mai devreme. Je suis à combien Je suis à quel amendement là Je suis arrivé où là euh, Voilà, amendement 40. Așadar, amendamentul 48, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 51. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 56. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 58. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 59. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Trecem la considerente. Așadar, considerentul A, amendamentul 1, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerentul B. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. La diferență de un vot. Amendamentul 3. La considerentul B. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Compromisul numărul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Considerentul C, amendamentul 7, și amendamentul 8 pentru că sunt identice. Reușim să votăm un amendament al doamnei Hazacamp. Votul este deschis, votul este închis. Trebuia să-i spunem. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 9 și 10 erau identice. La considerentul D, amendamentul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 12 la același considerent. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trebuie să mai votăm proiectul final de rezoluție astfel amendat. Votul este deschis. este închis și această rezoluție, acest raport este adoptat. Felicitări, doamne Nicolae, pentru munca depusă. Ne mai rămâne să votăm avizul prin bugetul 2016. Amendamentul numărul 1. Votul este deschis. Amendamentul numărul 1. Le vot este ouvert e Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis și este adoptat. Amendamentul 3. Nu, este caduc. Amendamentul 5 al domnului Blanco Lopez. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Există un amendament oral al colegului Torsvald. L-ați primit? Da, îl susțin, spune doamna Macovei, doamna uh, uh Norica Nicolae. Uh, Amendamentul propune înlocuirea planului Juncker cu un plan european strategic. Se opune vreun deputat? Se opune cineva? Nu se opune nimeni. Deci trecem la votul acestui amendament. Votul este deschis pe acest amendament oral. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 6 e caduc. Amendamentul 7 e caduc. Vă rog să vorbiți mai tare, Jeremy. Deci amendamentul 7 e totuși compatibil. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 9 al domnei uh, Hazekamp. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 11, votul este deschis. Nu, nu e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul domnului Patricelu este adoptat. Amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la votul final al acestui raport. Votul este deschis. Votul este închis. raport adoptat cu majoritate largă 20 la 1. Uh, mulțumesc, dragi colegi! Mes chers collègues, on va continuer. Dragi colegi, continuăm. Et donc, euh, donc cette fois-ci, nous allons retraverser l'Atlantique. Trecem pe partea cealaltă a Atlanticului. Trouver la Guinée-Bissau. Mergem în Guinea-Bissau. Și vă rog, faceți liniște. Si vous avez des conversations, c'est dehors. Eh, dacă vreți să vorbiți, eh, vă rog să ieșiți din sală. Tu vas Boulogne Donc il s'agit du protocole entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau. Deci e vorba de protocolul dintre Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau privind uh, privilegiile de pescuit. Vă reamintesc că la reuniunea coordonatorilor din 6 mai s-a convenit ca domnul Ferreira raportor pe renoirea protocolului să aibă pe lângă proiectul de recomandare și o rezoluție legislativă. Deci astăzi am insistat să se prezinte rezoluția non-legislativă și apoi vom fixa termenul pentru amendamente. Deci dau direct cuvântul colegului nostru Joao ca să ne vorbească despre această rezoluție. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare ca să clarificăm ceva. Ne uităm la programul 13 împreună, nu? Da, spune președintele, împreună. Punctele 12 și 13. Ar trebui să spun acest lucru, să fie mai clar. Da, mulțumesc și eu aveam de gând să sugerez același lucru. 12 și 13 să le discutăm împreună. Discuția proiectului de recomandare și proiectului de rezoluție non-legislativă care acompaniază proiectul de recomandare. Am avut o discuție inițială pe acest acord aici în comisie Ăsta este unul dintre acordurile de pescuit cele mai importante cu o terță țară în acest moment, cu o terță țară din Uniunea Europeană, mai ales după evoluțiile cu Mauritania. Începește posibilitățile de pescuit, vorbim de uh, pescuit mixt aici. E unul dintre cele mai importante acorduri, cum am spus, e vorba de o țară cu care Uniunea are acorduri de pescuit și a avut de, din anii 80, deci vorbim de mai mult de trei decenii. Și din ce am înțeles noi, a fost important, mai ales în acest moment, când intrăm o, într-o nouă generație de acorduri de parteneriat de pescuit, a fost important așadar să luăm act de ultimele trei decenii de acorduri cu Guinea-Bissau, să, ne, să ținem seama de ele și să venim cu niște recomandări privind acest acord. Lucrurile care trebuie schimbate. Domnule președinte, să mă opresc acum că păreți așa cam agitat. Pot să continui? Bine vreau să ofer câteva recomandări pentru acord. Președintele. Dragă doamne Ferreira, vă ascult, dar trebuie să conduc și comisia. Deci uneori suntem obligați să facem două lucruri în același timp. Vă ascult. Nu am uh, avut niciun dubiu, nici măcar pentru o secundă, că asta făceați, pentru că aveți o treabă foarte dificilă. Vreau doar să știu dacă Vreți să iau o scurtă pauză ca să puteți să conduceți mai bine lucrările comisiei. Deci, haideți să trecem mai departe. Aceste recomandări sunt într-o mare măsură în uh, proiectul de rezoluție privind îmbunătățirea rate de absorpție pentru susținerea sectorială, ceea ce va permite sectorului să se dezvolte în Guinea Bissau, deci sectorul pescuitului. Am spus la o ședință anterioară că rezultatele în acest domeniu au fost foarte nesatisfăcătoare, deci rezultatele ultimelor câteva decenii. Așadar, trebuie să existe mai multe dezvoltări ale sectorului pescuit local și mai multă capacitate începește creșterea valorii adăugate care rămâne în țară din utilizarea acestei resurse naturale importante și fie prin acest acord sau prin alte instrument de, de politică de dezvoltare al Uniunii Europene. Problema aici este să uh, abordăm uh, problemele care au devenit vizibile în ultimii ani, și anume lupta cu pescuitul ilegal uh, nedeclarat și uh, fie în, în ce privește ce face statul din punct de vedere al resurselor sau Și activitatea mea, munca pe acest raport, uh, mi-a dat ocazia să contactez și Comisia și autoritățile din Guinea-Bissau și am văzut că de ambele părți eh, există o înțelegere a faptului că sunt multe lucruri care trebuie făcute și există și o dorință de a corecta unele din greșelile care s-au făcut în trecut ca să ne îndreptăm spre o dezvoltare sustenabilă a uh, pescuitului în uh, Guinea-Bissau și ca să corectăm unele greșeli din acordurile trecute. Și sper că odată ce această rezoluție este adoptată, ea va ajuta la rezolvarea acestor probleme și că în viitor vom obține rezultate mai bune. Sunt sigur că asta vrea toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Joao, pentru aceste observații. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și după aceea membrilor care doresc să vorbească. Mai întâi, doamna Aguilera. Puisqu'elle est raporteur fictif. Fiind uh, raportor din umbră. Di? Muchas gracias, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu, trebuie să mai spun eu cât de important e acest acord pentru țara mea. Dar aș vrea să precizez că suntem de acord cu această rezoluție care recomandă comisii să se revină la Comisia de Buget, la ce a spus Comisia de Buget, și să privim chestiunea cooperării. Ce îi cerem noi Comisiei Europene este să adopte o gamă diversă de acțiuni. Există și pescuit legal aici. Sprijinim așadar acest acord care trece mai departe de limitele de la Comisia de Buget. Noi, de la socialiști, considerăm că rezoluția propusă este bună și permite tocmai să se acopere sau să elimine lacunele identificate în acest acord, astfel se poate răspunde și la așteptările Comisiei de Buget. Mulțumesc. Mulțumesc, Clara. Al doilea raportor fictiv acum, colegul Bilbao. Nu, nu, Madame Bilbao. Sau colega, doamna Bilbao. Pas problem. Deci, ah, no, simplemente para fijar la posición de... Mulțumesc. Vreau doar să vă spun ce părere are grupul nostru. Pentru noi este vorba de un acord extrem de important pentru sectorul european. În același timp, e adevărat că în trecut am identificat diverse dificultăți, în special în ce privește pescuitul ilegal și noi ne-am pus problema incidenței acestui acord asupra dezvoltării locale din Guinea-Bissau lipseau sau erau insuficiente datele biologice și considerăm că raportul și recomandările care se fac permit să se consolideze relația dintre această țară și Uniunea Europeană. Cred că e un acord favorabil ambelor părți și considerăm de asemenea că condițiile pe care le conține propunerea și recomandarea noastră o să ne permită să mergem în direcția definită de Parlamentul European în uh, domeniul pescuitului, combaterea pescuitului ilegal, sprijin local, dezvoltare locală, ajutor pentru controle. Cred că situația va fi mult îmbunătățită pe baza recomandărilor actuale, mult mai bună decât în acordurile anterioare. Nu pot decât să reamintesc importanța pe care o acest acord pentru sectorul nostru, pentru cele două părți și în același timp în cadrul perenității resurselor haleutice. Mulțumesc. Acum uh, Gabriel Mato, în fine. Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte foarte succint, uh, pentru că sunt de acord cu ce au spus colegele. Vreau să-l felicit pe domnul Ferrera, care întotdeauna muncește conștiincios și în profunzime. Nu suntem întotdeauna de acord, dar aici, tocmai că o să fie o excepție, sunt de acord în special în ce privește importanța acordului. Lucru spus deja pentru Spania, ceva fundamental, e esențial și pentru o parte a flotei noastre care a fost exclusă în 2012 din Mauritania și, în consecință, n-a avut acces la piețe paralele pentru cefalopode. Deci ne bucurăm să vedem acest acord. În ce privește rezoluția, domnul raportor ne spune că este puțin satisfăcătoare. Nu știu. Deci este evident că se poate merge mai departe în acest acord, e adevărat, în același timp nu cred că putem spune că nu a existat niciun impact pentru că a existat. Și cred că fără acest acord, de fapt, Guinea-Bissau n-ar fi putut să avanseze așa cum a făcut-o. A existat progrese clare, în special în ce privește <clears throat> controlul, supravegherea, inspecția sanitară, culegerea de date, vom reveni și vom prezenta amendamentele necesare în legătură cu proiectul de rezoluție. În ansamblu, nu cred că putem spune că e puțin satisfăcător, pentru că nu e adevărat. Chiar dacă e logică, întotdeauna există lucruri care pot fi îmbunătățite. Unele aspecte care au fost identificate de către raportor și în special faptul că Parlamentul European ar trebui să fie informat mai mult în legătură cu evoluția situației și faptul că avem nevoie de date mai fiabile. Uneori asta pune probleme pentru că ne confruntăm cu date inexistente sau cu date false. E clar e nevoie de date clare și fiabile. În orice caz, v-am spus că vom depune diverse amendamente pentru a-l ajuta pe domnul raportor să redacteze o rezoluție care să permită să se ajungă la un consens cât mai larg cu putință. Mulțumesc. După ce a spus coordonatorul, nu am mare lucru de adăugat. Vrem doar să insist asupra pertinenței acestui acord. Trebuie să vă spun că există un aspect care privește direct regiunea din care vin eu, Galicia. Cred că e bine să acoperim și pescuitul de cefalopodă, pentru că am fost excluși din Mauritania. Este o chestiune <clears throat> dificilă, dar foarte importantă pentru regiunea mea, ales sunt de acord cu colegii. Președintele, mulțumesc, Lina. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului Ferreira pentru foarte că am uh, dubii serioase în legătură cu acest protocol la care să mă refer astăzi. Protocolul anterior cu Guinea-Bissau <clears throat> s-a încheiat pe 15 iunie 2012, deși noul protocol a fost Comisia alesă nu permite vaselor să continue să pescuiască în mod provizoriu deși ar fi putut să facă acest lucru. Comisia a menționat preocupări sau îngrijorări de securitate. După cum știm, astăzi au existat probleme semnificative în ultimii ani cu Guinea-Bissau. Acum ni se prezintă un nou protocol, dar de fapt e un protocol vechi. Același pe care l-a negociat Comisia cu Guinea-Bissau cu ani în urmă, în 2012. Protocolul din 2012 era pentru o perioadă de trei ani. Dacă ar fi intrat în vigoare, ar fi expirat în această săptămână. Asta ni se prezintă acum, astăzi, și ni se cere să adoptăm. Protocolul se bazează pe o evaluare efectuată ca pregătirea protocolului din 2012. Deci include date cu privire la capturi, stocuri care sunt depășite de mulți ani existat evoluții în pescuitul din Guinea Bissau între timp. Nave de pescuit chineze suplimentare care operează în apele din Guinea Bissau. Și dacă vă aduceți aminte, la ultima întâlnire am vorbit despre probleme cu tonaj fals, cu certificate false de tonaj ale navelor chineze care pescuiesc în apele de acolo. Alte rapoarte arată că pescuit ilegal de către nave chineze și din alte țări. Deci e clar că sunt multe probleme cu Guinea Bissau. Întrebarea care se pune este dacă acest protocol vechi pe care îl vedem astăzi îndeplinește cerințele noii politici comune în materie de pescuit pe care am negociat-o uh, supunerea doamnei Grodus. Evaluările științifice ale stocului sunt vechi și nu țin cont de actualul efort de pescuit în apele Guinei Bissau. Deci nu putem ști dacă posibilitățile de pescuit oferite sunt cu adevărat un excedent față de nevoi și posibilitățile Guinea-Bissau. Acestea erau dintre principalele progrese din noua politică comună în materie de pescuit în dimensiunea externă. Pe scurt, sunt îndoieli în legătură cu acest protocol. Ne fi fost mult mai bine să avem mai mult timp să se facă o nouă evaluare atât a stocurilor din apele respective și uh, flotele de pescuit vechi și noi care pescuiesc acolo, naționale și internaționale pentru a avea un protocol viabil, realist, care să servească și interesul Uniunii Europene și al Guinei Bissau. Mulțumesc. Merci, Linea. Mulțumesc foarte mult. Colegul Blanco Lopez dorește să intervină. Muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că și noi suntem încântați să vedem că se înmulțesc acordurile între Uniunea Europeană și țările terțe care mai ales posibilități de pescuit pentru flotele din Spania și alte țări, în special la cefalopode și crustacee. E vorba de un dintre cele trei acorduri multispecie europene, pe lângă acordul cu Marocul și Mauritania. Felicităm Comisia care a flexibilizat posibilitățile de negociere la acestui acord în baza negocierii din 2012, care reprezintă un semnal de sprijin pentru noul guvern democratic din Guinea-Bissau cu un aflux de lichidități pentru administrația locală. Protocolul se referă la o contrapartidă financiară de 9 milioane, dintre care 3 pentru a consolida sectorul și întreaga administrație a resurselor pescuitului din Guinea-Bissau. Mă bucur așadar să văd raportul domnului Ferrer, deși nu sunt întotdeauna de acord cu unele amendamente care vor să înnoiască relația cu Guinea-Bissau <clears throat> după alegerile democratice din 2014 și se garantează aici durabilitatea activității de pescuit pe baza principiilor din cadrul PCP și se permite să se pună pescuitul de cefalopode în acordul global european. Până la 17 nave pentru cefalopode o să poată să-și reia activitatea, ceea ce este esențial, în special după expulzarea din apele din Mauritania în 2012. Se garantează de asemenea activitatea navelor uh, cu congelatoare și alte tipuri de pescuit care se referă la nave afectate direct de încetarea activităților din Mauritania. Nu suntem singurii Franța și Portugalia vor putea participa, în special la pescuitul de ton. În plus, stocurile sunt într-o situație bună, speciile de mersală sau tonul și revenirea pescuitului european acolo e o garanție a durabilității și eficacității resurselor din Guinea-Bissau, mulțumită controlelor care funcționează. Mulțumesc, dragi colegi. Acum, doamna Nicolae. și eu cred că e nevoie de acest acord el este în vigoare pentru că asta este regula uh, normelor care reglementează acest acord de la uh, semnare el este în vigoare dar uh, cred că sumele de bani care sunt alocate acestui acord trebuie utilizate pozitiv în sensul susținerii industriei creative guineei bissau pentru că până acum acest lucru nu s a văzut dacă examinăm derularea acestor acorduri. cei trei milioane de euro într o țară cu mari probleme de stabilitate politică pot fi utili și cred că uh, nu numai acești bani ci și costul total al acordului pot relansa o politică corectă de pescuit. Isabel Thomas. Isabel Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, la rândul meu, să exprim acordul față de acest proiect și să încercăm să îi dăm un început de răspuns, doamne Ekström. Da, ăștia de aici tot timpul stau de povești și nu mă ascultă. Să încercăm uh, să dăm un început de răspuns, doamne Ekström Chiar dacă împărtășesc neliniștea exprimată de dumneavoastră în legătură cu decalajul datelor între 2012 și momentul actual, ce mi se pare și mai important este că acordurile de pescuit cu Europa pentru aceste țări sunt extrem de importante, inclusiv tocmai pentru uh, reglementarea sau legiferarea pescuitului. Ne-am întâlnit cu pescari uh, în domeniul artizanal de acolo și recent la Genova, unde s-a ținut o conferință cu aceste țări, au spus în unanimitate că tocmai pentru că sunt sub presiunea pescuitului chinez sau unui pescuit ilegal, uneori care nu respectă aceleași reguli cu noi sau pe care le impunem noi aici, în politica comună de pescuit, dar și reguli cu pescuitul artizanal din aceste țări, e bine, ei doresc ca noi să fim prezenți mai mult decât alții în aceste ape. Cred că e mai degrabă o garanție a pescuitului durabil, cum a spus domnul Blanco, chiar dacă, evident, trebuie să uh, luăm unele precauții de fiecare dată se pare că datele sunt uh, oarecum învechite, dar am putea înscrie în rezoluție că E nevoie de asemenea de modernizarea, între ghilimele, a datelor și a elementelor uh, de analiză, cu atât mai mult cu cât dacă am citit și înțeles bine documentul, se spune că în fiecare an trebuie să se facă o evaluare. Ar fi o ocazie de a se ajunge la date mai bune. În orice caz, nu putem decât să ne bucurăm pentru că aceste acorduri de pescuit permit cu adevărat o anumită garanție a durabilității. În orice caz, asta spun pescarii de la fața locului și asta cred și eu în mod sincer. Mulțumesc, domnule președinte. Mersi, madame Thomas. Mulțumesc, doamnă Toma. Aș vrea să-i spun colegului Ferreira mai întâi că acest raport este foarte bine prezentat, îi mulțumesc pentru munca sa, cunoaște foarte bine acest dosar Rezoluția pare foarte echilibrată și bine scrisă. Cred că vom avea un vot pentru acest dosar majoritar. În numele Comisiei îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce ați spus. Credem că domnul Ferreira a făcut foarte mari eforturi pentru a face o analiză detaliată a acestui acord și de asemenea a făcut efortul de a face o propunere de rezoluție cu care suntem de acord. Sigur că în prezentare domnul Ferreira a spus că este o situație foarte specifică. Trebuie să recunoaștem un nou guvern din Guinea Bissau care vine să repare ce s-a făcut înainte. Lucrăm intens cu ei pe aceste aspecte și uh, între timp am uh, analizat principalele puncte ce am identificat uh, uneori, însă sunt date vechi și recunoaștem că poate fi o problemă. De aceea, în luna aprilie, am convocat Comisia Științifică ca să vedem ce este disponibil și să primim asigurări că nu se face nimic uh, dăunător. Concluziile trebuie să corespundă cu noile date colectate și se pare că totul este în regulă. Este reconfortant, avem o abordare precauționară, așa cum s-a cerut, și deci, acestea fiind zise, mulțumesc foarte mult, domnule Ferreira, pentru recomandare. Eu cred că trebuie să mergem înainte, într-adevăr. E drept, e prezentarea unui protocol vechi, dar vom începe cât de repede noul ciclu. Vom începe un nou protocol, ceea ce durează, de aceea am propus să fim de acord cu protocolul revizuit. Mulțumesc mult pentru recomandare. Vă vom uh, da feedback regulat în legătură cu toate informațiile disponibile. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule de Pipere. Îi dau din nou cuvântul lui Joao. Sim, obrigado, Alain. Eh, queria... Eh, mulțumesc, Alain. Mulțumesc tuturor. Apreciez comentariile făcute. Cred că ar fi foarte interesant să putem monitoriza implementarea acestui acord. Este foarte important și există perspective de implementarea unui nou acord în următorii ani. Aș vrea să vă vorbesc despre conversația pe care am avut-o cu Comisia Europeană și cu reprezentanții autorităților din Guinea. Există perspective de a se rezolva aceste rezultate nesatisfăcătoare. Revin astfel la ce spunea și Gabriel, cred că ar fi bine să monitorizăm situația în viitor. Poate că am putea face o misiune în Guinea-Bissau Cred că ar uh, fi foarte potrivit să aflăm mai multe despre realitatea din această țară, dat fiind cât de important este acest acord. Nici nu e atât de departe față de alte destinații. Așadar, aș vrea să spun că poate anul viitor uh, ar fi bine să vizităm această destinație. În legătură cu întrebarea lui Gabriel, Gabriel, nu spun că nu sunt rezultate pozitive. Sunt rezultate pozitive. Cred că ce trebuie să spunem și ceea ce și cred că nici comisia nu m-ar contrazice, ar fi că, per total, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. Dezvoltarea sectorului local, aș zice eu, um, care cunosc realitatea destul de bine din Guinea-Bissau, merge bine. Și nu putem spune după 30 de ani de acorduri de pescuit cu Uniunea Europeană că rezultatele sunt satisfăcătoare. Nu există, de fapt, nici măcar un port unde să se poată descărca peștele în mod adecvat. Și e de neconceput să um, spunem că avem o țară care vrea să își pună în valoare acest sector și că nu are nici măcar un port unde să poți descărca peștele așa cum trebuie. Deci ar fi bine ca în anii următori să se construiască un astfel de port. Noi dorim asta de mult timp. De asemenea, Guinea-Bissau nu poate să exporte pește în Uniunea Europeană de 30 de ani de acorduri cu Uniunea Europeană. Avem o țară care nu poate să exporte pește în Uniunea Europeană și nu cred că putem spune că e satisfăcător. Da, există un laborator care este în curs de acreditare, deci situația s-ar putea schimba în viitorul apropiat. Sper că condițiile de siguranță să uh, fie respectate, dar nu putem spune satisfăcător momentan. Această țară are mai multe flote în apele sale și nu are nici măcar o navă de patrulare pentru a controla activitatea de pescuit. Deci nu se poate să spunem că e satisfăcător. Da, au uh, nave rapide care pot uh, verifica pescuitul, dar acestea nu merg mai departe de 20 de mile de coastă. E nevoie de nave de patrulare și Comisia a spus că putem să susținem o navă de patrulare pentru Guinea-Bissau, dar acum nu are condițiile minime pentru a face verificări eficiente. Eu sper și cred că avem toate motivele să credem acest lucru, cred că totul se va schimba în anii următori. Nu cred că putem spune că imaginea globală e satisfăcătoare dar am să țin cont de ce ați spus când vor veni amendamentele. Mulțumesc, Joao, pentru precizări. În ceea ce privește eventuala misiune în Guinea-Bissau, cred că e o idee foarte bună. Am fost și în Mauritania și e foarte bine să mergi la fața locului să vezi uh, ce se întâmplă cu acordurile între Uniunea Europeană. Deci ne putem gândi la așa ceva pentru 2016. Termenul de depunere a amendamentelor este mâine la prânz. Votul în comisie va avea loc la reuniunea din 15-16 iulie și uh, votul uh, la plenară în septembrie 2015. Raport și rezoluție. Oui. Le, le, le, le chef d'unité me pré... Șeful de unitate îmi spune că termenul de depunere a amendamentelor este uh, nu la prânz, ci la sfârșitul după amiezei. Eu vă transmit ce îmi spune șeful de unitate. În regulă? Bine. Trecem la următorul punct. E vorba de obținerea calității de membru al Comisiei Lărgite a Convenției pentru conservarea tonului roșu din Sud. PPE-ul a primit acest raport la reuniunea coordonatorilor din 30 martie 2015 și domnul Carlos Iturgais a fost uh, desemnat raportor. Astăzi vom uh, avea prezentarea proiectului de raport și vom stabili termenul de depunere a amendamentelor. Deci îi dau cuvântul colegului Iturgais. Gracias, presidente. Eh, simplemente y brevemente, además, para... Mulțumesc, uh, Alain, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, aș dori să vă amintesc că discutăm un raport referitor la Convenția pentru conservarea tonului roșu din Sud. Este um, vorba mai ales de procedură, după cum v-am spus de luna trecută, și este o propunere care are obiectivul de a permite schimbul, schimbul de scrisori între Uniunea Europeană și uh, Comisia pentru conservarea tonului roșu din Sud. După cum v-am spus, este un raport legat de procedură pentru a permite acest schimb de scrisori ca să obținem calitatea de membru și uh, Poziția Parlamentului va fi transmisă Consiliului și de asemenea Parlamentelor și Guvernelor statelor membre. Asta e tot, e vorba doar de procedură, însă uh, e important să treacă pe la comisia noastră. Mulțumesc, Carlos. Dau cuvântul colegilor, începe domnul Blanco Lopez. Da, mulțumesc mult. Două cuvinte. Din punctul de vedere al gestiunii pescuitului uh, mondial, e foarte important ca Uniunea Europeană să promoveze o gestionare durabilă. Așadar, susținem această propunere ca Uniunea Europeană să devină uh, parte necontractantă cooperantă la Convenția pentru conservarea tonului roșu din Sud. Să, nu mai, să fim mai mult decât uh, observatori. Deci susțin propunerea domnului raportor. Și în acest context uh, vom putea să uh, promovăm politica de pescuit a Uniunii Europene pentru că vom interveni în gestiunea tonului roșu din Sud și a tonului roșu din Atlantic. Și astfel ne vom putea reafirma angajamentele privind protecția speciilor și o gestionare durabilă la nivel mondial. Mulțumesc! Je passe la parole à notre... Doamna Nicolai. Mulțumesc. acest raport uh, vizează o schimbare de statut în cadrul comisiei lărgite a convenției pentru protejarea atomului uh, roșu. Uh, este vorba de schimbarea statutului de parte necontractantă cooperantă care în statut de membru cu drepturi depline pentru că acest lucru este posibil doar din două mii treisprezece când convenția și a schimbat statutul juridic și a permis și organizațiilor regionale nu numai unor state să fie membre ale acestei convenții. deci practic uh, uh, acest raport ratifică o viziune foarte corectă de altfel a politicii comune de pescuit de cooperare cu organizațiile regionale și iată că în ceea ce privește tonul roșu putem fi relevanți în sensul că putem influența deciziile care se iau în aceste organisme. de aceea alde susține în totalitate acest raport. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu mai e nimeni. Nu este nimeni de la comisie. Nu e nimeni desemnat de la comisie. Dorește cineva să intervină? Mulțumim că susțineți uh, această procedură și sunt de acord cu tot ce ați spus. Ok. Bine, Carlos, vrei să mai spui ceva? Carlos, vrei să mai adaugi ceva? Nu? Ai spus tot? Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este tot mâine. Votul în comisia parlamentară va avea loc uh, în timpul reuniunii din 15-16 iulie și votul la plenară va avea loc în septembrie 2015. Donc, euh, là je passe à un échange. Trecem acum la un schimb de opinii privind bugetul pentru 2016 și îi dau cuvântul raportorului, care sunt chiar eu. Am primit acest aviz la reuniunea coordonatorilor din 24 februarie 2015. E vorba de un aviz pe bugetul 2016 și vom vota uh, în curând avizul, am votat adineaur, mă scuzați, avizul pentru mandatul pentru trilog și astăzi vom asista la prezentarea acestui proiect de buget de către Comisie și mai ales ce ține de pescuit și de afaceri maritime. Și înainte aș dori să fac câteva observații despre proiectul de buget 2016, afaceri maritime și pescuit. Este destul de specific în ceea ce privește creditele de angajament și creditele de plată. La prima vedere, acestea sunt mai mici cu 40% și cu uh, 20, 25% mai mici. Parlamentul a votat o revizie tehnică a cadrului financiar multianual care a permis, a permis transferul de credite nefolosite din exercițiul 2014 spre exercițiul 2015. Astfel, aproape că s-au dublat angajamentele la uh, Fondul European de Afaceri Maritime și Pescuit pe 2015. Astfel înțelegem că exercițiul 2016 pare mai mic decât cel din 2015, dar de fapt e doar o uh, revenire la normală a creditelor pe 2016, pentru că am avut um, un transfer de fonduri de pe 2014 pe 2015. Fondurile corespund cu prevederile regulamentului FEAMP. În detaliu, în FEAM se concentrează majoritatea creditelor disponibile în acest domeniu, dar vreau să remarc stagnarea creditelor disponibile pentru acordurile internaționale și pentru contribuțiile obligatorii la organizațiile de pescuit. După cum știți, e foarte important pentru Comisia de Pescuit ca aceste credite să permită o bună aplicare a politicii comune de pescuit ca să putem atinge obiectivele stabilite de reformă. RMD în 2015, mă gândesc și la uh, colectarea de date primordiale pentru aplicarea și respectarea regulilor politicii comune de pescuit. Cam asta voiam eu să vă spun și dau imediat cuvântul reprezentantului Comisiei care ne va da mai multe detalii despre elementele bugetului. Vă rog. Thank you very much, President. Good morning, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor membrilor. Comisia a adoptat bugetul pe 27 mai, proiectul de buget, și, ca de obicei, toate alocările pentru zona noastră de politică, afaceri maritime și pescuit se găsesc în titlul 11, capitolul 11. Uh, suma de alocări pentru 2016 este de 1 miliard 47 de milioane și 720 de milioane uh, alocări de plată. Președintele s-a referit la creșterea evidentă față, scăderea evidentă față de 2015, a dat și o explicație despre, pentru această situație. Mă voi întoarce poate mai târziu la această chestiune. E o scădere de natură tehnică și nu scădere reală pentru cheltuielile pe afaceri maritime și pescuit pe perioada de șapte ani. În ce privește implementarea fondurilor, ne uităm la o situație de continuitate. Avem sume programate pentru management comun și pentru management direct, care sunt programate în MFF și aceste sume sunt uh, uh, conținute în acest buget. Dacă intru un pic mai în detalii, în ce privește acordurile internaționale de pescuit, președintele s-a referit la faptul că nu există nicio creștere pentru acorduri de pescuit sustenabil, așa este. Suma propusă între 2004-2016 este stabilă uh, și uh, să vă explic cum am calculat această sumă. Această sumă se calculează pe baza sumelor de care vom avea nevoie pentru angajamente și pentru plăți ca să acoperim acordurile de pescuit sustenabil existente, cele uh, din 2015 și care vor continua în 2016, dar sigur avem și o sumă uh, de rezervă, deci dacă uh, combinăm linia bugetară principală cu cea de rezervă, avem totalul pentru pescuit sustenabil și suma pe care o avem în rezervă se referă la acorduri și protocoale care acum nu sunt în vigoare, dar care noi credem că vor intra în vigoare în cursul anului 2016 dacă negocierile merg așa cum uh, este prevăzut. Acum, începește aspectul de management comun. Toată lumea din această comisie știe că Fondul European de Pescuit a fost principalul instrument de cheltuire în perioada 2007-2013 Cred că toată lumea știe de asemenea că am avut niște probleme reale, la fel cum au avut toate fondurile structurale și toate digiurile care se ocupă de fonduri structurale, începește alocarea plăților. Și ce s-a întâmplat a fost că uh, o serie de ani la rând ne-am uh, confruntat cu situația în care la sfârșitul anului suma de alocări de plată disponibilă nu era suficientă ca să uh, plătim toate cererile existente. Și ce s-a întâmplat a fost că în 2014 și în bugetul pentru 2015 ne-am găsit în situația în care aveam suficiente alocări de plăți care să ne permită să um, absorbim uh, uh, arieratele care existau. Dar, pe de altă parte, am ajuns și la pragul de 95% pentru plăți. Deci, cu toate aceste instrumente de cheltuire până la încheierea programului. Maximul care poate fi plătit statul membru este 95% din alocarea pentru statul respectiv. Asta înseamnă că atunci când am absorbit uh, arieratele în 2014-2015 și am ajuns la pragul de 95%, suma pe care va trebui să o plătim pentru Fondul European de Pescuit, pentru cereri de plată în 2016, va scădea și în mod semnificativ. Și asta explică de ce sumele uh, pentru uh, această linie bugetară sunt mai mici decât au fost în 2015. În ce privește MFF-ul, președintele a spus că am respectat uh, prevederile acestuia și, într-adevăr, când vine vorba de management comun, nu avem de ales și trebuie să facem, pentru că atunci când adoptăm un program operațional, asta este o garanție că vom oferi finanțare uh, statului membru pe perioada de șapte ani, conform anexei 2 a IMF-ului, care uh, stabilește alocările pentru anii respectivi. Președintele a explicat că avem această aparentă reducere uh, de alocări între 2015-2016. Vă reamintiți că acum câteva săptămâni am mai spus la comisia noastră că în 2014 n-am adoptat decât un program operațional. Și în primele luni ale acestui an am uh, adoptat alte patru programe operaționale, dar asta ne-a lăsat cu 23 de programe, 22 de programe operaționale care nu au fost adoptate. Și în cadrul financiar multianual a existat un mecanism de economisire care ne-a permis să luăm banii prevăzuți pentru 2014 și să-i adăugăm bugetului 2015. Și asta e exact ce am făcut uh, ca să nu se piardă, să nu piardă nimic statele membre, dar asta a avut uh, un rezultat în creșterea bugetului votat inițial uh, pe 2015, o creștere de 17% pentru managementul comun. Și ăsta e cel 17% care vedem că nu se mai transferă în 2016. În ce privește nevoile de plată, ce am propus pentru 2016 este o creștere. Deci în 2015 avem 138 de milioane de euro în alocări de plăți pentru managementul comun și propunem să mergem până la 335 de milioane de euro ca să reflectăm ceea ce sperăm va fi o creștere a vitezei de implementare și, sigur, cereri mai uh, crescute din partea statelor membre. Pe scurt, uh, întorcându-mă la cealaltă uh, puncte de bugetare, avem o anvelopă modestă pe managementul direct, dar ea este bine încadrată în ce privește IMFF-ul. Avem uh, sume pentru fiecare cheltuială în parte și am respectat în mod scrupulos uh, prevederile MFF în ce privește sumele prevăzute în buget. Mai întâi e vorba de politică maritimă integrată. Aici avem o sumă de 38 de milioane de euro Asta urmează distribuția din anexa 1 și va continua să acopere uh, activitățile din zona AMP din trecut, cunoaștere marină, mediul uh, uh, de informație comun și altele. Am primit 30 de milioane de euro în alocări de plăți, o creștere de 27% față de ce am avut în bugetul din 2015. Cealaltă zonă pe care o avem uh, la management direct sunt măsuri de acompaniere pentru politicile comune de pescuit și asta privește studii științifice, uh, contribuții voluntare la organizații internaționale și, sigur, observatorul pieței cu care sunteți cu toții foarte familiarizați. Și avem 42 de milioane de euro în angajamente pentru aceste acțiuni. Și apoi, Ultimul punct de cheltuieli pe care vreau să-l menționez este agenția de control. Avem stabilitate la buget. Suma propuse 9,2 milioane, mă scuze. Dacă ne uităm la documentele bugetare, pare că ar fi o creștere, dar de fapt e doar o chestiune tehnică. Pentru că refolosim alocări nefolosite din anii trecuți ca să completăm bugetul și uh, suma acestor alocări necheltuite este mai mică decât a fost în 2015. Deci aș vrea să rezum prin a spune că bugetul pentru 2016 este foarte predictibil, nu cred că există niciun fel de surprize. În ce privește cheltuielile MFF, am urmat uh, la literă uh, uh, regulile, prevederile financiare conținute în acesta. Știm că Consiliul va începe în curând lectura bugetului. A fost o primă discuție săptămâna trecută sau acum două săptămâni și știm că în trecut am avut unele tăieri la Consiliu, la lectura bugetului. Deci contăm pe Comisia de Pescuit ca întotdeauna să fie vigilentă față de aceste tăieri și să ne ajute să ne asigurăm că uh, și în 2016 avem bugetul de care avem nevoie ca să îndeplinim politica. Dragă Mar, puteți continua să contați pe vigilența noastră. Je souhaiterais, euh, en calitate de raporteur, pose... În calitate de raportor, aș vrea să pun o primă întrebare înainte să dau cuvântul colegilor. Reprezentantului Comisiei, începește structura bugetului. FEAMP-ul limitează suma politicii integrate maritime la 60 uh, de milioane de euro pe management uh, comun, pe toată durata de programare. Structura bugetară nu precizează în mod specific suma, adopta, uh, suma alocată pe EMI și aș vrea să știu cât e. La fel, liniile 11, 06, 60, 61, 62 nu precizează aceste sume creditele în gestiune directă, care și ele sunt plafonate. Și în concluzie, cum înțelege Comisia să asigure o mai bună transparență între plafoanele fixate de FEAM privind integra- pe toată perioada și structura anuală a bugetului? A evocat un pic această chestiune, Marc, dar iată ce vreau să te întreb. În ce privește nevoia de a ne asigura că sumele alocate IMP, AMP sunt uh, cele incluse în, în IMFF, uh, ce am făcut? Acesta e al treilea, a treia propunere de buget în noua perioadă de programare. Și în fiecare an am respectat uh, scrupulos amendam, sumele și sigur suntem pregătiți să oferim informații în legătură cu sumele și în acest moment e adevărat că dacă ne uităm la bugetele individuale anuale, vedem asta, dar când propunem bugetele, ne gândim foarte mult la prevederile MFF, care prevăd o sumă specifică pentru AMP și pentru management direct. Sigur, AMP-urile pot uh, intra și în management uh, împărtășit cu statele membre. Statele membre au programe operaționale care trebuie să, respectă, să respecte diversele alocări. Dar trebuie, am fi bucuroși să oferim orice uh, informații care să ajute Comisia să se asigure că respectăm prevederile MFF din acest punct de vedere. Merci Marc, je passe la parole à Clara. Mulțumesc că dau cuvântul Clara Aguilera. Señor presidente. Mm, decir algunas cuestiones sobre. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Am câteva întrebări privind analiza inițială a bugetului, cum a spus și reprezentantul Comisiei, într-o oarecare măsură era previzibil datorită cadrului financiar multianual, dar am unele preocupări. Dacă ne uităm la resursele pentru sectorul piscicol uh, sunt câteva motive de preocupare. Nu cred că se dă suficientă atenție semnificației uh, exploatațiilor piscicole în Uniunea Europeană față de cele agricole. Cred că trebuie să întărim în continuare acest sector ca să fie profesionist și evident uh, uh, multe, zone, multe persoane din zone de coastă se bazează pe, pe acesta și mulți oameni concurează cu zonele din Mediterană și de-aia e nevoie de un buget uh, corect și asta mă face să fiu îngrijorată de situația bugetară. Și situația programelor operaționale de asemenea mă îngrijorează. Există o întârziere în aprobarea acestor programe operaționale și consecințele sunt că mai întâi sectorul uh, are nevoie de aceste programe operaționale care ajung prea târziu și în al doilea rând Există probleme cu partea de execuție bugetară, pentru că sunt toate aceste schimbări. Așadar, mă îngrijorează aceste lucruri și am vrut să le menționez în aceste dezbatere asupra bugetului. Din ce am înțeles uh, din partea reprezentantului Comisiei, și dacă am înțeles greșit, vă rog să clarificați lucrurile pentru mine, în bugetul pentru dimensiunea externă, deci acorduri cu terțe țări, sunt mai puțini bani, dar acordurile care vor intra probabil în vigoare în 2016 uh, și fondurile necesare uh, trebuie păstrate. Avem nevoie de acel buget pentru că acordurile cu terțe țări sunt importante și le vor fi aprobate în viitorul apropiat. Con problema presupuestario? Pentru că dacă după aceea am avea probleme bugetare, Evident, uh, banii aceștia sunt blocați, dar puteți confirma acest lucru pentru mine? Nu sunt uh, mulțumită de reducere de la agenții, de asemenea. Cerem uh, mult politicii de pescuit, dar dăm prea puțin. Deci trebuie să păstrăm același nivel de resurse pentru agențiile de pescuit. Și un ultim subiect, în această primă analiză, și asta a spus și președintele, ce se întâmplă cu politica de cercetare și ce, cât vom aloca cercetării și inovației. Dacă nu alocăm nimic cercetării și inovației, nu vom avea un sector în viitor și nu cred că ne permitem asta. Asta aș vrea să sugerez. Mulțumesc, uh, Clara. Dau cuvântul lui Werner Kuhn. Da, domnule președinte, pot uh, și eu să susțin fără probleme argumentația colegei noastre Clara. Acum un an, aici, în uh, Parlament, în comisia noastră și apoi în plen, am uh, adoptat uh, cadrul financiar multianual și statele membre au trebuit să depună programe operaționale la comisie. A trecut un an și state importante, națiuni tradiționale de pescuit, cum ar fi Austria și Luxemburgul, au, și-au văzut programele operaționale confirmate. Dar pentru statele celelalte nu avem nici sume și nici uh, finanțări. Deci, în calitate de uh, reprezentant al Comisiei pentru Bugete, vreau să vă rog să transmiteți încă o dată acest mesaj la uh, cabinetul comisarului și să spuneți că este absolut necesar, chiar dacă nu ne puneți la dispoziție fondurile. Nu pot fi momentan depuse niciun fel de amendamente și deci um, nu știm încă ce se întâmplă cu programele care există deja, pentru că nici acestea nu au deocamdată finanțare. Uh, noi uh, am dori să putem merge la negocierile cu Consiliul și atunci să putem combate reducerile propuse de Consiliu pentru CFM și pentru fondurile structurale. Am dorit ca noi, ca Parlament, ca Comisie de Pescuit să putem uh, negocia și cred că pentru asta ar fi important ca programele respective să poată fi confirmate înainte de vacanța de vară. Și cred că aici uh, uh, sunt de acord și colegii, pentru că urmează vacanța de vară, după aceea va fi septembrie și ne vom trezi că nu mai avem nicio șansă în 2015 să mai uh, depunem uh, cereri. Deci uh, totul se va cumula, după cum a spus foarte bine domnul Alan Cadec, raportorul nostru. Și uh, vedem că bugetul pe 2015 e mai mare, dar nu poate fi folosit. Mulțumesc! Merci, Werner. Mulțumesc, Werner. Acum uh, Elisabeth Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca și colegii, privesc cu mare neliniște lucrurile. Mai întâi pentru că, după cum s-a spus, e adevărat că s-a înregistrat o întârziere mare legată de programele operaționale. Evident că o parte de răspundere le aparține statelor și regiunilor iar colectivităților uh, și statelor gestionare ale fondurilor uh, structurale, în special FEM, dar cu toate acestea, și trebuie să spun cu multă gravitate în această comisie, sunt și lucruri foarte discutabile făcute de comisie. În regiunea mea care gestionează direct uh, fonduri europene, regiunea Bretani, din Franța, întârzierea programului operațional <clears throat> unde s-au respectat cu scrupulozitate regulile votate aici de către Consiliu. Și cu toate acestea, pentru că nu le plăcea, cei de la Comisie au spus, nu ne place, nu o să-l validăm. Cred că e o responsabilitate comună a statelor și regiunilor, dar și a Comisiei Europene. E această înfruntare, această tensiune care pe plan strict juridic este extrem de discutabilă. Pentru că nu putem avea un al doilea legiuitor după legiuitor și comisia nu poate să joace și acest rol dacă, de fapt, programul operațional răspunde regulilor din FEMP, nu e niciun motiv ca, acea, ca programul respectiv să nu fie validat la comisie. În al doilea aspect, și toate acestea antrenează întârzieri, mă tem că pe baza bugetului propus, 2016, o să avem în 2016 un an alb, care pe lângă 2015, care a fost un an de tranziție la care o să revin, pentru că am o întrebare pe care vreau să o adresez în acest sens, și se va mai pierde timp, având în vedere creditele de angajamente precizate aici. Vă mulțumesc în calitate de membru a Comisiei de Buget și mulțumesc Comisiei că ne-a reamintit pe bună dreptate de problemele cu crizele de plăți care apasă foarte greu nu doar asupra fluidității programelor, ci care pe mine mă fac să mă întreb în legătură cu durata și vă întreb cu toată sinceritatea, vreau să știu ce se întâmplă. Înainte de a fi membru în Parlament, am reprezentat regiunea care se ocupa de repartizarea fondurilor. În fine, pe vremea aceea, Fondul European pentru Pescuit, îi spunea. Și an după an, vedeam că regulile de atribuire a subvențiilor devin tot mai rigide, tot mai severe și se tot modifică pe măsură ce trece timpul și programă ceea ce m-a făcut să gândesc că comisia strânsă cu ușa de plăți insuficiente n-a găsit decât noi rațiuni și motive ca să refuze subvențiile. Și aici, din punct de vedere juridic, e o oarecare problemă. Și aș dori să aud părerea dumneavoastră. A existat această rigiditate sau am visat-o eu? Și, de asemenea, o întrebare în legătură cu perioada de tranziție. 2015. În documente se spune că, până la urmă, nu vorbim decât despre FEMP, dar, dacă înțeleg bine, fiind prelungirea Fondului European pentru Pescuit, cred că ar trebui să fie regulile FEP care ar trebui să se aplice, nu știu precis dacă eu am dreptate sau nu, dar dacă sunt credite care nu au fost cheltuite în perioada anterioară de dinainte de Fondul European Maritim și pentru Pescuit, care reguli se aplică? Regulile vechiului fond sau ale noului fond? Pentru că noi am votat în 2014 sau 3? Da, în 2014. Deci începând cu 2014 ar trebui să se aplice regulile FEM. <clears throat> Deci o întrebare juridică. Și închei cu agenția de control de la Vigo. După cum a spus Clara Aguilera înaintea mea, în această comisie a repetat de nenumărate ori cât de importantă e agenția de control prin caracterul ei. Nevoia sporită de control, în primul rând, dar și nevoia de armonizare a controlelor în întreaga Uniune Europeană și deci să vedem că stagnează aceste credite e o ușoară creștere care mai degrabă e o stagnare, ca să nu spunem chiar scădere. Dorem să subliniez această nemulțumire în legătură cu caracterul acesta permanent de nemărire a mijloacelor de formare a agenției de control. Mulțumesc. Mulțumesc, Izabel. Cred că toți cei care doreau să vorbească au putut să ia cuvântul. Marc, ai niște răspunsuri de dat? Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund în măsura în care pot în legătură cu faptul că nu se acordă suficientă atenție pescuitului în comparație cu agricultura. Cred că aici vorbim despre ceva care nu ține de procedura bugetară, ci e vorba de un alt cadru, de cadrul financiar multianual, care a fost adoptat și este în vigoare din 2014. Există o alocare în cadrul financiar multianual. După cum am spus în această comisie, cred că imediat după ședința constitutivă, probabil la a doua ședință, ne-am descurcat destul de bine în cadrul financiar multianual și, ca să fiu cinstit, pe cât de mult ne-am fi putut aștepta în vedere contextul. Deci există un cadru în care ne desfășurăm activitatea, cadrul financiar multianual, avem și Fondul European uh, Maritim și pentru Pescuit, actul legal care prevede alocările în perioada de șapte ani și ce facem noi de la Comisie. E un act adoptat prin procedura legislativă obișnuită pentru a prevedea sumele prevăzute. Asta am făcut în bugetul pentru 2016. Pentru aspectele legate de cheltuieli care nu sunt acoperite de EMFF și mă uit la dimensiunea internațională, există două elemente 1. Contribuțiile obligatorii la diverse organizații internaționale care sunt stabilite foarte simplu pe baza sumelor pe care ne așteptăm ca cele organizații internaționale să ni le ceară. E o contribuție de membru, trebuie să plătim cotizația de membru și e foarte simplu. Am văzut o ușoară scădere cu o jumătate milion de euro între 2015 și 2016 E o simplă reflectare a calculelor matematice efectuate. Apoi, acordurile de parteneriat durabil, ce se întâmplă acolo? Suma prevăzută pentru 2016 în proiectul de buget e 145 de milioane de euro, identică cu suma pe care o avem în bugetul pentru 2015. Și după cum am spus, se bazează pe estimarea noastră a sumelor pe care va trebui să le plătim sumele fixe pe care știm că va trebui să le plătim pentru acordurile în vigoare în 2015 și vor fi în vigoare în 2016 și apoi sumele despre care credem că va trebui să le plătim dacă negocierile în derulare ajung la o încheiere cu succes, fie în legătură cu noi, acorduri sau protocoale, în legătură cu programele operaționale. Vreau să spun categoric în fața comisiei dumneavoastră că nimeni nu e mai preocupat de situația programelor operaționale decât comisia. Avem acum toate, cu excepția, celor, excepția trei, toate celelalte ne-au fost uh, înaintate, trebuie să ne pronunțăm în legătură cu ele, nu doar să le ștampilăm, e vorba de bani de extindere, ce vrem să facem, să lucrăm în parteneriat Asta înseamnă acea gestiune comună, partajată, dacă ne uităm la regulament, la regulamentul MFF, această gestiune comună se sublinează în întregul regulament, deci lucrăm în parteneriat cu statele membre pentru a încerca să asigurăm că programul proiectat e cel mai bun posibil și un program care va servi politicii comune de pescuit reformate e o mișcare, un dute vino, ceea ce se prevede și în regulamente. E o perioadă de timp în care trebuie să facem comentarii, apoi o perioadă în care statele membre să reacționeze la comentarii. Un lucru e perfect clar și sigur, și anume că până la sfârșitul acestui an toate programele operaționale trebuie adoptate, pentru că reportarea efectuată din 2014 în 2015 e un exercițiu care s-a întâmplat o singură dată, deci dacă programele nu se adoptă până la sfârșitul anului curent, ne confruntăm cu o situație foarte gravă și vreau să vă spun că fiecare funcționar de la comisie care se ocupă de gestionarea FEMP la Digimare lucrează din toate puterile și dialoguează cu statele membre și face tot ce este omenește posibil să se asigure că aceste programe se adoptă cât mai rapid posibil ce privește ce se întâmplă în politica de cercetare. Nu pot să intru în detalii pentru că nu mă așteptam la o întrebare. Deci nu am venit cu informații pregătite, dar pot să vă spun că există cheltuieli <clears throat> substanțiale legate de Orizont 2020 pentru afaceri de pescuit și maritime. E vorba de pachete mari, invitații la licitație care se concentrează pe pescuit, pe afaceri maritime și o să vă transmit informații suplimentare oricărui deputat care dorește să le primească. în ce privește criza cu plățile. Vreau să o liniștesc pe doamna Toma. Niciodată Comisia n-ar adopta ceva mai serios sau abordare incorrect de riguroasă în ce privește eligibilitatea proiectelor numai ca să rezolve o un fel de criză de plăți, pentru că nu așa funcționează gestiunea comună. Pe lângă faptul că n-am face, pentru că n-ar fi corect să facem, pur și simplu nu facem pentru că nu așa se face gestiunea comună, pentru că până la urmă, pe o cale sau alta, autoritatea bugetară trebuie să dea suma de bani necesară pentru a acoperi toate cele de plată depuse de statele membre și statele membre plătesc acești bani în primul rând către beneficiari. Cred că ce ați văzut dumneavoastră poate a fost un fenomen care poate fi înțeles și anume că pe măsură ce avansează programele și implementarea avansează, se controlează tot mai mult implementarea de către Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit din statele membre și auditorii comisiei. Și apoi începem să descoperim că unele programe n-au fost implementate în mod corect și apoi e nevoie de acțiuni de corecție în statele membre, dar Niciodată nu se pune problema că încercăm să fim mai stricți în ce privește eligibilitatea programelor numai pentru a rezolva probleme de trezorerie. În ce privește baza legală care se aplică FEMP sau uh, FEP, e, situația e foarte clară. FEP s-a aplicat pentru perioada 2007-2013, dar perioada de eligibilitate a continuat și continuă până la sfârșitul anului curent, ceea ce înseamnă că statele membre pot să selecteze să financeze proiecte până la sfârșitul anului curent. Deci, ultima cerere de plată din partea beneficiarului trebuie depusă la și plătită până la 31 decembrie anul curent. Fondul nou pe eligibilitate de la 1 ianuarie 2014. Deci orice care este um, cerut în FEM și chiar dacă nu s-au adoptat programele operaționale, statele membre pot să înceapă să aplice cu condiția să fie adoptat programul operațional care acoperă măsurile și criterii de eligibilitate aprobate de Comitetul de Monitorizare sunt cele aplicate pentru selectarea operațiunilor. Deci orice a fost finanțat din pachetul pentru EFF aplică regulile de acolo. Tot ce e finanțat din EMFF se aplică regulile noului fond. În fine, în legătură cu agenția de la Vigo, vreau să clarific ceva. Fondurile pentru agenția respectivă rămân stabile între 2015 și 2016 în baza propunerii noastre. Merci Marc pour ces explications. Mulțumesc Marc pentru explicații și dar următoarea etapă, prezentarea proiectului de aviz, amendamente bugetare pe 15 și 16 iulie, termenul pentru amendamente la Comisia Pescuit 24 iulie, la ora 12, în ce privește amendamentele la buget, 3 septembrie, ora 12. Vot în Comisia de Pescuit pe 31 august și în plenară în octombrie 2015. Iată, dragi colegi, și acum ultimul punct din această dimineață, care e o prezentare din partea Comisiei Europene în legătură cu actele delegate și actele de pune în aplicare. Și o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Ernesto e pe la? Ernesto nu e aici. Nu e aici, Ernesto. Poate că e prea devreme? Nu e nimeni ca să facă prezentare? E cineva? Oui, il y en a qu'un, il a déjà été présenté la... E ceva care a fost prezentat data trecută, poate că nu mai merită. Există întrebări din partea colegilor privind actele delegate? Se pare că nu. Atunci, dacă nu vă opuneți, putem suspenda ședința. Cu excepția cazului în care comisia are ceva de spus. Marc? Mulțumesc, domnule președinte. Nu. Prezentarea s-a efectuat deja. Dacă sunt întrebări, o să-mi dau toată silința să le răspund, pentru că într-o anumită măsură cunosc subiectul. Dar evident că nu la fel de mare expertiză ca și Ernesto. Un coleg Cun, a Un coleg aici numește. Se pare că nu sunt întrebări, nu e nicio problemă. Mulțumesc comisiei. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru atenție și ne revedem după amiază, la ora 15, sub președinția colegei Angström. Voilà, je souhaite Și vă urez tuturor poftă bună.